I would like to start the meeting because the time is, is flying and Aș dori să începem ședința pentru că timpul trece. Aș dori să vă salut tuturor bun venit și să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Ca de obicei, ședința noastră va fi transmisă pe internet. Punctul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi care v-a fost uh, trimisă și aș dori să vă propun o schimbare pe ordinea de zi E vorba de programul zilei de mâine. La punctul 8, în proiectul de ordine de zi, avem un schimb de opinii cu prim uh, vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Franz Timmermans. Din păcate, trebuie de urgență să meargă în Italia în contextul uh, crizei refugiaților și de aceea nu ne poate onora cu prezența mâine. Și deci ședința noastră va începe la ora 10 mâine, deci cu o oră mai târziu. Secretariatul vă va uh, informa în scris, uh, prin e-mail, deci ședința începe la ora 10. Dacă nu sunt obiecții la această schimbare pe ordinea de zi și la ordinea de zi în general, o considerăm adoptată, deci astfel uh, amendată. Punctul 2 <coughs> de pe ordinea de zi acum, comunicările președintelui. Trec la acest punct, am doar un uh, anunț, o comunicare. În această săptămână ne întâlnim cu adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Poate vă amintiți că ne-au propus să vină ei aici, uh, uh, din când în când vin la Bruxelles, și miercuri, în 23, între 1 uh, și jumătate și 3 după masa, la sala 5 E1, în clădirea ASP, ne vom întâlni cu ei Sper că ați fost, ați fost informați. Grupurile politice uh, ne-au trimis informații în legătură cu colegii care doresc să participe la această reuniune. Toată lumea e bunevenită, pentru că e o ședință care, are, uh, care nu Uh, are loc în același timp cu uh, reunirile noastre. Deci, dacă am înțeles, uh, toți europarlamentarii sunt bineveniți, deci oricine dorește să participe e binevenit sau binevenită. Singura problemă e că ședința va fi doar în limba engleză, deci cei care nu pot veni pentru că nu vorbesc limba engleză trebuie să primească scuzele mele n-am avut altă posibilitate. Acum doresc să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba despre reforma legislației electorale a Uniunii Europene. Avem aici doi raportori, Joe Leinen și cu mine, și aș dori să vă informez că astăzi examinăm amendamentele care, pe care le-ați trimis la acest raport. Am primit amendamente atât la proiectul de raport, cât și la rezoluție. Am primit în total 284 de amendamente la proiectul de raport, în total, 76 amendamente la uh, legea electorală și 208 la uh, rezoluția legislativă. Împreună cu Joe Linen și cu raportorii din umbră am cooperat, am avut o reuniune, am încercat să obținem uh, compromisuri, încă încercăm să uh, le uh, șlefuim, încercăm să găsim cea mai bună formulare posibilă. Următoarea reuniune e prevăzută în această săptămână și aș dori să vă informez că ideea e să organizăm votul pe marginea acestui raport în 28 la următoarea reuniune a Comisiei AFCO și în a doua plenară din luna octombrie de la Strasburg uh, sperăm să organizăm votul uh, în ședință plenară. Aș dori să vă reamintesc, poate că vă amintiți de altfel, că una dintre provocările cu care ne confruntăm provine din faptul că e nevoie de unanimitate la Consiliu și procedura de adoptare la Consiliu se face prin ratificare la nivel național, ținând cont de legislațiile naționale. Deci, uh, trebuie ca atunci când propunem amendamente la legea electorală din 1976, trebuie să ținem cont și de această provocare uh, și din semnalele pe care le primim de la Consiliu e o provocare importantă și de aceea, de exemplu, această idee a unor liste internaționale uh, a fost uh, emisă. Știm că uh, comis, deci um, sperăm ca Consiliul să ține cont de această propunere care vine din partea Parlamentului. În orice caz, cei care vor ca legislația europeană să se schimbe trebuie să înțeleagă că trebuie și să fim realiști câteodată uh, avem tendința să credem că putem obține anumite aspecte de la Consiliu, dar uh, presiunea politică, pragul este foarte, foarte mare în această situație și doream să vă reamintesc acest lucru. Nu știu dacă Joe dorește să ia primul cuvântul și după aceea voi uh, reveni eu cu completări. Iolainen acum. Mine works. Microfonul meu funcționează, spune președința. Am puteri discreționare, nu știu dacă cineva din apropiere vă poate ajuta. Avem nevoie de ajutor din partea tehnicianului. Doamnă președinte, dragi colegi, în primul rând aș dori să vă spun că mă bucur foarte mult de interesul manifestat. Cele 284 de amendamente arată că colegii consideră că avem de-a face cu o temă foarte importantă. Și mm, sperăm să reușim să obținem uh, consens Uh, pe foarte multe uh, aspecte, așa cum am spus de la început din capul locului la uh, reuniunea coordonatorilor. Toată lumea dorește să avem mai multe transparențe, să avem proceduri mai democratice pentru propunerea Uh, candidaților nu numai la alegerile europene, ci și uh, candidații la nivel înalt, așa numiții Spitzenkandidaten. Toată lumea uh, își dorește mai multă transparență și în partidele politice la nivel național. Și mulți colegi consideră de asemenea că vizibilitatea alegerilor europene trebuie să fie sporită, mai ales în ceea ce privește partidele politice europene. Toată lumea pare să fie de acord cu uh, acest aspect. Am ajuns de asemenea la concluzia că și egalitatea între femei și bărbați trebuie să fie respectată uh, în uh, alegerile europene și există state membre care nu sunt chiar fruntașe și trebuie și în uh, acest domeniu să ajungem la formularea cea mai potrivită. În ceea ce privește chestiunile mai minore, de exemplu termenele pentru uh, depunerea listei de nume cu candidații și de asemenea uh, dezvăluirea în public a rezultatelor după, doar după închiderea uh, secțiilor de votare, deci încă odată e vorba de aspecte minore. important este însă să ajungem la un acord în ceea ce privește chestiunile cele mai importante, pragul electoral de 3 până la 5%, nu toată lumea e de acord sau satisfăcută de uh, acest prag electoral, dar trebuie să ne gândim la viitor, să privim lucrurile în perspectivă și să ne asigurăm că Parlamentul European funcționează cât mai bine. Uh, trebuie să existe șanse egale pentru toată lumea, în toate statele membre. Ar trebui totuși să existe un prag minim uh, Uh, de 3%. Majoritatea statelor membre au acest prag uh, de fapt sau uh, consfințit în legislația națională. Iată contribuțiile mele și aștept în răbdare amendamentele dumneavoastră. Președinte, mulțumesc foarte mult. Aș mai adăuga doar încă ceva. Cu toții știm cât de naționale sunt alegerile europene, felul în care sunt organizate. Deci, provocarea în plus sau tema pentru noi este să ă, depășim toate aceste obstacole, aceste bariere culturale. Deci prin schimbările noastre încercăm să schimbăm nu numai ă, legea electorală, ci și percepția, felul în care Parlamentul European este văzut. Și legătura cu sistemele naționale trebuie să încercăm să o destrămăm. De asemenea, dimensiunea europeană a acestor alegeri să fie întărită. Nu e vorba doar de o chestiune minoră sau de o chestiune tehnică, e o uh, schimbare de paradigmă pentru partidele europene, pentru forțele politice, care nu uh, doresc aceeași vizibilitate la nivel european ca la nivel național. Deci este o chestiune foarte importantă pe care trebuie să o avem în vedere atunci când înaintăm amendamente. Deci trebuie să încercăm să depășim aceste bariere culturale care vin din abordarea extrem de națională a alegerilor europene. Trecem acum la dezbatere. Primul de pe listă este colegul nostru George Schöpflin. Da, am primit uh, uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Am discutat de-a lungul anilor această chestiune, mă refer mai ales la ce spuneați la această listă paneuropeană, transeuropeană, uh, am numit-o în mai multe feluri de-a lungul timpului. Cred că încă nu a sosit momentul încă. În mandatul anterior eu am participat la această dezbatere și din experiența mea vă pot spune că Parlamentul însuși este foarte divizat pe această temă mai ales uh, statele membre mai mici care se, temă, se tem că dacă vor exista aceste liste pan-europene, atunci ele vor fi lăsate deoparte. Nu știu dacă e o viziune realistă sau uh, nerealistă, dar în orice caz există totuși uh, această teamă, această temere. În toate grupurile politice cele mai importante s-a vorbit de acest lucru, dacă nu mă înșel. Deci, nu știu dacă vom ajunge la un rezultat concret. Sunt, știu că sunt colegi care își doresc lansarea unei astfel de liste. Cred că vom discuta la o convenție, dacă la un moment dat se va întruni o convenție, dar în orice caz pe viitor se va întâmpla acest lucru. Sunt întru totul de acord cu ce spuneați, domnul președinte, respectiv în legătură cu faptul că alegerile europene trebuie să primească o dimensiune europeană. E greu și aici vorbesc din experiența mea, dar uh, știu că sunt în asentimentul mai multor colegi. Uh, alegerile europene sunt uh, pur și simplu trase în, pe scena națională, pur și simplu pentru că nu există un nivel european care să meargă atât de departe până la nivel de stat membru cum ne putem asigura că alegerile pentru Parlamentul European devin cu adevărat europene, e o întrebare care ne-a obsedat, a obsedat Parlamentul European chiar de la început, de la începuturile sale. Dacă schimbăm o, uh, sistemul de alegeri, sistemul DONT, uh, sper să, ca rezultatele să fie pozitive. În orice caz, din experiență vă pot spune că atunci când vorbesc despre chestiuni europene în Ungaria, uh, Toată lumea se uită la mine uh, puțin uimită. Uh, opinia publică nu e la curent cu toate aceste chestiuni și asta, asta și datorită uh, felului în care mass media prezintă chestiunile europene. În orice caz, temele europene nu sunt suficient uh, de bine reprezentate sau nu ajung în, uh, la opinia publică la nivel național. Uh, da, în ce privește pragul minim, uh, s-a discutat acest uh, subiect, uh, nu o să mai revin la toate chestiunile, dar cred că ar fi util și poate chiar de dorit să avem totuși o abordare uniformă, să fie la fel în toate cele 28 de state membre. Pentru că, până la urmă, vorbim de un Parlament unic care ar trebui, într-o lume ideală, să își uh, dicteze propriile reguli uh, în legătură cu alegerile. Nu știu dacă vreunul dintre dumneavoastră a spus ceva în legătură cu uh, ziua votului sau uh, publicarea rezultatelor. Poate fi o chestiune tehnică, dacă am înțeles bine, dar dacă nu, vă rog să mă corectați. ziua alegerilor e de competență națională, dar rezultatele trebuie să fie date publicității, probabil duminică seara în același timp. La care concluzie ați ajuns în ceea ce privește uh, diversele fuse orare din Europeană? Iată uh, întrebarea pe care doream să vă adresez. Mulțumesc, Morten Messerschmidt acum. Oh, you have to push both at the same time and then activate. Ah, um, <laughs> um, may I start by... Doresc să încep prin a spune că sunt de acord cu cele spuse de George. Raportul acesta este prematur și vreau să mai adaug ceva. Sper că niciodată nu o să ajungem în, la momentul la care europenii se consideră un popor uh, unificat. Uh, de fapt, uh, un farmec al acestei combinări este diversitatea. Dacă ne-ar urmări cineva pe internet acum, ar ști un lucru și anume că eu Uh, aș fi cel pe care l-ar auzi, și ar auzi doar vocea unui interpret și nu există uniformitate nici aici. Nu putem vedem de un parlament, că o, că, un parlament care vorbește cu o voce unică. Este un parlament care reprezintă identitatea instituțiilor, nu Asta există într o stat națională și este motivul pentru care democrația este atât de importantă și de frumoasă și statul de drept funcționează așa cum funcționează peste tot în Europa. Totuși, aceste instituții care sunt construite de sus în jos nu vor avea niciodată în ADN-ul lor uh, ceea ce constituie un parlament uh, național. Uh, raportul acesta este dăunător pentru democrația Uniunii Europene și este o încălcare a principiului subsidiarității. Deci, uh, grupul ECR are obiecții foarte mari la adresa acestui raport. Uh, domnul Șeflin vă va corecta, nu a folosit termenul prematur. Era vorba doar de listele paneuropene care sunt premature. Da, George, aveți cuvântul. Da, parcă ați vrut neapărat să vă apropiați din punct de vedere cultural uh, cuvintele mele. Nu știu dacă e un compliment de la noastră sau nu, spune vorbitor. Mercedes Breț. Mulțumesc. Funcționează. Mulțumesc, doamnă președintă. Am de făcut două comentarii scurte. În primul rând, toată problema reprezentării femeilor, am înțeles că în amendamente uh, se va reține un amendament uh, pe această linie, la un nivel mai general, care ar trebui să se aplice tuturor sistemelor legislative care sunt atât de diferite. Adică sistemele electorale ar trebui să asigure egalitatea între sexe în diferite maniere, în funcție de cum funcționează legea electorală la nivel național. Și al doilea comentariu s-ar putea să fie ceva mai tare, și anume informațiile privind uh, partidele naționale terțe. Prima parte a propunerii s-ar putea să fie în regulă, dar avem nevoie de ceva mai puternic ca să faciliteze sau să ajute. E un punct important după mine, cam așa ar trebui să fie exprimarea. Iar în ce privește buletinul de vot, ar trebui să aibă informații privind afilierea partidelor naționale la partidele europene. Și mai am încă un comentariu de făcut. S-a întrerupt microfonul vorbitoarei. Funcționează din nou. M-am întâlnit cu niște parlamentari uh, din uh, țările de jos și ei uh, păreau să creadă că cea mai mică cifră de prezență la vot din, de la alegerile europene se înregistrează exact la alegerile europene și este mult mai mică decât uh, la uh, alegerile naționale, ceea ce sigur că subminează oarecum legitimitatea democratică a, a uh, parlament, europarlamentarilor. Și exista sentimentul că ar trebui ca parlamentarii naționali să aibă un fel de drept de veto asupra legislației europeană. Una din problemele cu care ne confruntăm este tocmai asta și, cum să zic, nu știu cum să zic de fapt. Nu știu dacă lucrul acesta se reflectă în legea electorală, pentru că există, de fapt, o lipsă de comunicare privind alegerile europene. Nu mă refer numai la jurnalism, mă refer la comunicate oficiale. Fiecare țară are un sistem de comunicare prin televiziune sau prin informații publice, servicii de informații publice care asigură informații despre activitatea politică și despre alegeri. Și cred că una din problemele importante continuă să fie nevoia de a avea o mai bună comunicare privind alegerile europene ar trebui să funcționeze mai bine acest proces în toate statele membre și nu știu dacă lucrul acesta ar putea fi cumva exprimat de lege. Pentru că ne confruntăm cu o problemă și anume o lipsă de conștientizare privind legitimitatea democratică a alegerilor la Parlamentul European, pentru că sunt alegeri directe și participă același electorat care participă la alegerile naționale și la alegerile locale. Și cu toate astea, cumva e considerat Parlamentul European mai puțin legitim, e văzut ca un organism mai puțin cunoscut, distant. Ar trebui să ne ocupăm și de această chestiune pentru a îmbunătăți democrația există o lipsă de conștientizare, deci o lipsă de legitimitate democratică a Parlamentului ca urmare a acestei percepții, în ciuda faptului că vorbim despre același electorat. Deci unii parlamentari național chiar consideră că alegerile europene sunt mai puțin democratice. Uh, și aici e un mare semn de întrebare. Nu știu dacă putem uh, reflecta acest lucru într-un amendament la legea electorală. E o întrebare pe care trebuie să ne o punem. E o întrebare care ține de competența noastră, nu? responsabilitatea și asumarea responsabilității Parlamentului European la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc, Silvi Gular, ale cuvântului acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am întârziat puțin, mă scuzați, dar mi s-a spus ce s-a spus deja până acum revin la problema listelor paneuropene și vă invit să încercați să abordați această chestiune cu rigoare intelectuală. Parlamentul, Parlamentul European este prima cameră, nu este a doua cameră a unui sistem bicameral, există Consiliu. Acolo sunt reprezentate statele membre. Tratatul spune deja că Parlamentul reprezintă cetățenii Uniunii Europene, deci am impresia că facem o eroare de logică Putem apoi să explicăm, eu știu că o să ne lovim de zidul Consiliului și o să ne zdrobim, însă trebuie să raționăm logic și în funcție de tratatele semnate și ratificate de toată lumea. Cred că voi cu toții, în diversele comisii specializate, vă loviți de ideea apărării interesului general al Uniunii Europene suntem într-o regiune a Uniunii Europene sau putem să facem legi care nu vor fi acceptate de o jumătate de milioane, de o jumătate de, de miliarde europeni. Poate că suntem minoritari, dar uh, Consiliul nu are dreptate. Consiliul nu are dreptate încurajând o divizare la nivelul Parlamentului și este clar că se vede că anumite guverne încearcă să manipuleze, să-i manipuleze pe europarlamentari și nu ar trebui să încurajăm acest fenomen. Cred că raportul acesta, care este singurul raport legislativ, dacă uh, eliminăm această chestiune care este deja înscrisă în tratat, nu suntem la înălțimea sarcinii care se așteaptă de la noi Uh, trebuie să fim preciși, trebuie să evităm toate sistemele adorate de partidele politice care le permit să se uh, prevaleze de respectul parității dintre bărbați și femei, fiind conștienți că femeile nu vor ajunge la funcțiile cele mai importante. Mulțumesc! Casimir Kierzdorski. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, această întrebare care se referă la legitimitatea Parlamentului este importantă și nu e e ușoară și nu e așa de ușoară sau de simplă cum spunea antevorbitoarea mea. Nu e o ceartă între majoritatea parlamentelor europene și eurosceptici, pentru că uh, Curtea Constituțională Germană, de exemplu, într-un verdict cheie, se refera la tratatul de la Lisabona și a pus sub semnul întrebării chiar între interpretarea pe care am auzit-o mai devreme și Germania nu este o țară eurosceptică. Curtea Constituțională Germană a spus că, de fapt, Parlamentul European reprezintă, îi reprezintă pe cetățenii Uniunii Europene nu ca pe o comunitate în sine, o comunitate abstractă, ci ca pe o comunitate care se exprimă în maniere naționale, în moduri naționale. În felul acesta era împotriva tratării Parlamentului European ca pe o instituție care este cumva separată de contextul național. Și spun acest lucru pentru că de multe ori în viața noastră ne confruntăm cu situații în care se spune că mai binele este dușmanul binelui. Nu cred că trebuie să propunem soluții care ar fi contradictorii față de tradițiile juri, juridice, față de tradițiile electorale, care au istorie. Nu, de exemplu, britanicii nu votează duminica și au tot dreptul să nu voteze duminica. Uh, tradiția electorală ține de soluții diferite și aș recomanda uh, ca, de fapt, colegii noștri să nu se gândească la legitimitatea Parlamentului European ca ceva separat față de contextul național. Ar trebui să folosim varietatea, bogăția acestor contexte naționale, decât să introducem o soluție unică care va face ca totul să fie la fel. Pentru că rezultatul va fi o prezență și mai scăzută la uh, alegerile europene și așa e scăzută și acum. Dacă vrem să întărim instituțiile noastre, este să ne apropiem de contextul național. Nu să spunem că suntem deasupra contextului național, că suntem mai bun decât contextul național. Asta este verdictul Curții Constituționale Germane și le-am spus nu pentru că sunt foarte entuziasmat de ce au spus ei, ci sau sunt admiratorul lor, ci pentru că de multe ori Uh, politicienii au opinii diferite. Uh, și am opinii diferite față de politicienii germani. Dar în cazul acesta specific, acest verdict este un semnal de alarmă. alarmă. Nu vă nu considerați că legitimitatea Parlamentului European este separată de legitimitatea contextului național. Mulțumesc. Richard Corbett are cuvântul acum. Am uh, explicat și în trecut uh, de ce cred eu că o parte din propunerile făcute aici fie nu sunt de dorit, fie nu sunt fezabile. Dar sunt provocat de intervenția domnului Messerschmidt și mă grăbesc să apăr propunerile raportorului, măcar o parte dintre ele. Domnule Messerschmidt, uh, Comentariile dumneavoastră spun că, de fapt, democrația nu funcționează într-un context multilingvist, că nu funcționează decât atunci când vorbim aceeași uh, limbă. Atunci cum funcționează democrația în India sau în Elveția? Noi, Uniunea Europeană, suntem de acord că dorim unitate în diversitate. Uh, Uh, Uniunea este angajată față de diversitatea culturală și asta nu înseamnă că nu putem să încercăm să îmbunătățim structurile în care cooperăm și să încercăm să găsim soluții comune la problemele comune. Și evident sunteți de accept, sunteți, trebuie să fiți de acord că uh, trebuie să îmbunătățim regulile pe care le-am stabilit măcar pentru a-i opri pe oameni să voteze de două ori sau credeți că oamenii ar trebui să poată să uh, păcălească pe cineva în uh, alegeri. Ar fi de dorit ca partidele politice europeană la care sunt afiliați cantezii să fie indicate pe buletinul de vot. De ce credeți că ar trebui să fie un secret? De ce nu credeți că n-ar trebui să știe electoratul care este afilierea candidaților pentru care votează? Ar trebui să putem uh, face ca mecanismele să fie, eu știu, mult mai uh, funcționale. Există o serie întreagă de aspecte practice, uh, în afară de cele extrem de ambițioase, care apar în acest raport. Deci, ca să zicem că nu avem nevoie de niciun fel de raport și că aceste chestiuni nu trebuie avute în vedere și nu trebuie discutate, e oarecum surprinzător. Mulțumesc! Mulțumesc, Curice. Știu că domnul Meșa Smith ar dori să reacționeze imediat dar uh, Mr. Telecabras e pe listă. Doriți să vorbiți acum, deci reacția poate să vină ceva mai târziu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt uh, în favoarea celor spuse de Silvi Gular privind listele paneuropene. Nu am nimic altceva de adăugat. Cred că are perfectă dreptate. Avem nevoie de Europa, din ce în ce mai multă Europa Uh, și lucrul acesta ar fi de folos, ar fi util. Nu trebuie să ne considerăm o singură țară, așa cum spunea domnul Messerschmidt. Europa nu e o singură țară, dar trebuie să fie un proiect unic, ceea ce e cu totul și cu totul altceva. Un proiect uh, care este uh, dus înainte de multe țări și nu cred că suntem o comunitate abstractă, nu ceea ce este absolut uh, uimitor, chiar dacă spun lucrul ăsta nemci. Ce e aia o comunitate abstractă? E o comunitate cerească sau ce? Aș vrea foarte mult uh, să spun că sunt în favoarea listelor pannaționale. Să discutăm acest lucru, să le reintroducem. Apoi, pragul. Pragul uh, Curtea Constituțională Germană pare să fie un punct de referință, dar vreau să vă reamintesc ceva. Curtea aceasta a respins pragul de 5% în Germania. Nu a fost acceptat. Deci n-aș fi în favoarea ideii de prag deloc. Dar, dar dacă trebuie să ajungem la un acord, atunci de ce nu acceptăm 3%? dar nu mai mult decât atât, pentru că atunci, în funcție de uh, mărimea circumscripției electorale, unii oameni ar putea să rămână pe din afară lucru care nu ar contribui la o mai bună cunoaștere și la o mai bună participare a electoratului. Și în al treilea rând, și voi încheia imediat, egalitatea între sexe. Sunt de acord uh, cu ce s-a spus. Am propus și eu ceva care ar putea uh, să fie în, uh, util în acest sens, în sensul adânc al propunerii. Cred că putem să găsim o soluție care să fie acceptată de majoritate sau de toată lumea. Și mai sunt câteva chestiuni care nu au fost discutate, dar cred că sunt importante. Vârsta votanților, 16 ani. În Austria Deja s-a făcut acest lucru. Și dacă vrem uh, să îi atragem pe oameni alături de instituțiile noastre și să-i facem să participe, atunci ar fi bine să discutăm această chestiune și să ajungem la o rezoluție comună. Și apoi, un al, uh, un al doilea punct, membrii supleanți pentru că dacă un parlamentar e bolnav uh, sau se află în situații foarte, foarte speciale, atunci putem să acceptăm un membru suplant. Și încă o chestiune care cred că a fost evitată total până acum și care e importantă după părerea mea, și anume, noi am propus, eu am propus ca după alegerile europene, Parlamentul să își stabilească preferința Uh, ce candidat ți-ar prefera. Ar fi o preferință, nu? Și atunci Consiliu ar face o propunere oficială pentru președintele Comisiei. Dar trebuie să știm dinainte care este preferința Parlamentului, pentru că astfel ar, ar da putere, influență Parlamentului. Și ar fi uh, uh, părerea celor care au fost aleși de popoarele europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Messerschmidt și apoi Silvi Gula. Ah. Well, thank you for... Mulțumesc pentru întrebările primite de la domnul Colbert și sunt foarte mulțumit că a pus problema lingvistică, pentru că <clears throat> eu mă exprim în limba dumnealui și nu invers. Uh, Știu că provenind dintr-o țară care are trei limbi oficiale și este o democrație, ar fi um, stupid din partea mea să pretind că nu putem fi o democrație funcțională dacă vorbim limbi diferite. Ce am spus eu a fost că construirea unei democrații, a unui parlament, cu toată încrederea, cu toată um, încrederea acordată de către de către populație nu se poate face de sus în jos. Și domnul Colbert știe cum se întâmplă acest lucru din istoria uh, țărilor noastre, care uh, au uh, dus la construirea unora dintre cele mai funcționale și mai solide democrații din lume. Eu n-am fost la nicio demonstrație populară sau eveniment major în zona publică în care oamenii să ceară mai mult uh, Uh, mai mult control european, mai multă putere pentru instituțiile europene. N-am văzut demonstrații spontane în care oamenii să ceară Parlamentului European să voteze cetățenii uh, de care au împlinit 16 ani. Nici partidele europene nu s-au creat uh, așa spontan, ci au fost construite. Acest lucru nu se întâmplă pentru că oamenii nu se identifică decât atunci când vorbesc aceeași limbă sau au măcar o înțelegere similară a realităților din punct de vedere istoric, social, cultural. Asta nu înseamnă că nu putem colabora, înseamnă că trebuie să ne bazăm pe fapte, pe realități. Și Poate că ar trebui să ne uh, gândim la uh, trimiterea în Parlamentul European a unor oameni aleși care se bucură de uh, susținere și încredere pe plan național. Mulțumesc, Silvi. Întâi aș vrea să-i răspund domnului Jadovski. E foarte interesant că v-ați referit la Curtea Constituțională Federală. Cei care mă cunosc știu că n-am o problemă cu Germania, ci admir această țară, dar e amuzant că în numele integrității naționale vă referiți la jurisprudența curții germane. <clears throat> Țările care au însă instituțiile cele mai puternice vor sfârși prin a își impune voința în fața tuturor. Curtea de Justiție de la Justiție ne spune ce facem în Europa și nu Curtea Constituțională Germană. Acest precedent e foarte periculos. Uh, Curtea de la Karlsruhe nu poate să spună Parlamentului European ce are de făcut. În al doilea rând, este amuzant, domnule Messerschmidt, că singurul subiect care nu vă deranjează uh, este plata de la bugetul supranațional. în Parlamentul francez, dacă cineva vrea să distrugă Republica, o să sfârșească prin a-și pune întrebări. Aici, asupra naționalul este un subiect tabu, în afară de uh, momentul în care vine uh, salariul de la bugetul supranațional. Cred că avem cu toții interesul să asigurăm calitatea lucrărilor pe care le facem aici. Uh, e singurul care mă preocupă și mă preocupă ca eurodeputații să nu fie uh, categorizați într-un clasament național. Cred că dificultățile pe care le avem în cooperare pot fi depășite și nu trebuie să credem că suntem într-o situație de inferioritate în fața puterilor emergente. Mulțumesc. Mercedes? Vreau să răspund și eu uh, domnului Messerschmidt. În anii 80 am uh, votat în Parlamentul European și singura țară care a făcut un referendum pe tema Uniunii. Acolo s-a uh, înregistrat la referendum aproape unanimitate. Niciodată nu am cerut unei țări să organizeze un referendum dacă cetățenii doresc sau nu, de exemplu, Statele Unite ale Europei sau o Europa politică federală. N-am pus această chestiune, am întrebat cetățenii dacă doresc mai multă Europa. Uneori, în opinia publică, mai multă Europa e confundată cu mai mult control în economie, mai mult control în uh, treburile interne. După cum ați văzut în referendumul din Grecia, în realitate rezultatele au fost uh, pentru, nu împotriva Uniunii Europene nu este așa de simplu. Dacă punem întrebarea corectă, vreți să stați sau nu, să rămâneți sau nu, într-o Uniune Federală reală, cu toate instituțiile și cu toate măsurile de control de natură federală, pentru că în acest moment nu avem totul federalizat Nu suntem, deci, o uniune din ce în ce mai uh, apropiată, nu suntem o confederație, nu suntem un stat federal, suntem un pic din fiecare. Deci nu este dacă Ideea este că nu putem să stăm pe loc, trebuie să progresăm, să mergem înainte, dar deciziile pe care le luăm trebuie să fie inteligente nu trebuie să luăm doar hotărâri de natură economie. Cetățenii europeni așteaptă altceva de la noi, mai multă democrație europeană, mai multă uh, apărare europeană, un factor politic mai uh, bun la nivel european. Și aceste lucruri, sigur, diferă de la un stat membru la altul și între noi trebuie să știm cine e dispus să meargă înainte și cine nu. Trebuie să convenim ce avem de făcut. Pentru că altfel nu vom ști niciodată ce cred cetățenii noștri despre Europa. Vom uh, relua această discuție când vorbim despre raportul uh, meu și al domnului Brock în legătură cu legea electorală. Eu sunt de acord cu Silvi Gular că o listă europeană ar putea fi o idee bună, dar este la fel de democratic să existe circumscripții regionale sau naționale, așa cum sunt în uh, țările noastre eu mă aleg uh, reprezentantul în Parlamentul Național la o circumscripție regională și cred că în toate statele membre se lucrează la fel. Așa ar trebui să fie și în Parlamentul European, de ce nu? Nu este neapărat nevoie să avem uh, circumscripții europene, să avem uh, reprezentare geografică a tuturor țărilor din Europa sau din fiecare dintre acestea. Eu sunt o reprezentantă a tuturor cetățenilor europeni aleasă într-o circunscripție națională, desigur. Aceasta este modalitatea în care ne alegem reprezentanții, așa că de ce nu? Ar putea fi bine pentru ideea de Europa dar, adică mm, eu sunt pentru, dar nu trebuie să eliminăm ceea ce există deja în uh, legislația electorală. Doamna președinte, și alții aminte că nu putem uh, să ignorăm deciziile Consiliului. Dacă propunerile noastre nu sunt acceptate, nu avem ce face. Deci probabil va trebui să lucrăm mai mult pentru a impune aceste propuneri și poate că undeva în viitor vom reveni asupra lor. Sigur că vom încerca acum să modificăm anumite puncte care mi se par importante, de exemplu, afilierea partidelor naționale la partidele europene. Este un punct politic pentru mine foarte important, mai important decât celălalt, pentru că reprezentarea politică la nivel european mi se pare primul uh, punct asupra căruia trebuie să avem o discuție politică la nivel european. Mulțumim, Max Anderson. Mulțumesc! Aș vrea să spun că în spatele multora dintre propunerile pe care le avem acum există un fel de iritare în legătură cu faptul că alegerile pentru Parlamentul European sunt considerate mai puțin importante sau de mâna a doua decât alegerile pe plan național și de obicei uh, se bucură de o participare mai scăzută din partea cetățenilor. Nu cred că această problemă se poate rezolva prin uh, modificarea legislației electorale. Alegerile parlamentare europene sunt de mâna a doua pentru că Parlamentul European este o instituție îndepărtată de cetățeni fizic. Avem, pe de altă parte, la Parlamentul European o cultură a consensului și compromisului, lucruri foarte bune de altfel, dar care fac foarte dificilă treaba jurnaliștilor, a politicienilor și e greu pentru public să-și dea seama cine uh, de partea cui este. Pentru că noi suntem obligați să găsim un compromis care să întrunească o majoritate. De aceea, alegerile pentru Parlamentul European sunt mai puțin interesante. Sigur că lucrurile trebuie să se schimbe, dar există și o consecință a faptului că mai puțin oameni votează în alegerile europene. Trebuie să ne gândim dacă aceste lucruri se pot îmbunătăți prin lege. Acum, avem uh, multe amendamente de, de luat în considerare. Unul dintre lucrurile care trebuie reparate, după părerea mea, este acela uh, privind introducerea unui uh, membru supleant atunci când membrul plin nu își poate îndeplini îndatoririle. Iar uh, această listă ar trebui să existe, o listă a membrilor supleanți Apoi trebuie să ne uităm la problema pragurilor. În legea electorală se spune că alegerile trebuie să fie proporționale, dar în unele state membre există circumscripții foarte mici. Cele mai mici cred că sunt constituite din numai trei membri. Aici uh, procentajele, nu așa, vor fi foarte mari și sper că se pot găsi soluții tehnice care să rezolve aceste probleme. Cred că ar trebui să facem asta. Mulțumesc. Mulțumim. Iolainen. Uh, the European elections are free. Alegerile europene sunt libere, sunt directe și sunt universale și deci se întrunesc uh, toate criteriile de alegeri pentru alegeri care au loc în orice democrație. Deci legitimitatea acestui parlament este identică cu cea a oricărui parlament național, regional, uh, ales astfel, deci în mod uh, direct, liber și universal. Nu contează deci problema nu se pune dacă avem legitimitate sau nu, ci problema care se pune e cea a naturii acestor uh, alegeri. Deci nu trebuie să cădem în uh, capcana euroscepticilor să spunem că sunt alegerile mâna a doua, Parlamentul nostru are aceeași legitimitate democratică pentru că alegerile pentru Parlamentul European sunt identice cu orice alegeri care sunt făcute în mod direct uh, și universal. E clar că cu adevărat vom avea alegeri europene când uh, uh, partidele europene vor concura pentru mandate europene pe lângă mandatele naționale. Și nu cred că cineva uh, își va închipui că vom avea vreodată doar uh, mandate europene fără mandate naționale. Pentru că Uniunea Europeană e până la urmă Uniunea statelor și a popoarelor. Cred că avem de-a face cu un argument valid, e adevărat că avem uh, persoane alese la nivelul statelor membre, dar sper și sper că vom uh, ajunge și acea zi sperăm că vom avea aleși pe liste europene. După cum știți, eu am figurat pe o astfel de listă, pentru astfel de liste și sper că va veni ziua când vom avea o astfel de listă, pentru că ne vom da seama că doar atunci democrația europeană își va fi uh, atins scopul, deci când vom avea mandate europene. Cu toate acestea, eu ca și alții suntem de acord că e nevoie de o abordare uh, în două etape, că e nevoie de liste viabile pentru următoarele alegeri din 2019 și, așa cum spunea George Chaplin, poate prin intermediul unei convenții, în orice caz la următorul uh, raport în legătură cu reforma europeană, vom face această legătură directă între nivelul național și uh, listele europene. Va trebui să avem o dezbatere în acest sens și poate chiar să ajungem la o hotărâre. Deci haideți să nu ne um, îmbătăm cu apă rece, crezând că, sau cerând prin acest raport uh, liste europene. Știm că totul se face uh, cu unanimitate la Consiliu și uh, nu cred că ar trebui să încercăm să smulgem așa o decizie înainte ca această idee să l cărească în capul oricui. Uh, Uh, sunt de acord cu colega Mercedes Preso și cu alți colegi că dimensiunea europeană nu e vizibilă, că oamenii nu uh, sunt la curent cu ea și că oricine merge acasă recunoaște faptul că alegătorii nu au acces sau nu sunt foarte bine informați. Și cred că de aceea, cel puțin în uh, campania electorală, Uh, care durează 3 sau 4 luni uh, înainte de alegerile europene, ar trebui să încercăm să facem îmbunătățiri. Și într-un uh, compromis care în zilele următoare vă va fi trimis, am încercat să spunem că nu doar pe buletinele de vot ar trebui să fie o legătură clară între Partidul Național și familia europeană, ci și uh, Uh, în uh, campaniile de la radio sau de la televiziune. Uh, știți că există în unele state membre legi mass media mm, în care, care au ca consecință faptul că afilierea la familia europeană să nu e foarte clară apoi și în platformele electorale ale partidelor uh, respective, deci în manifestul uh, partidelor uh, europene ar trebui să, fie, să răiasă foarte clar ce tip de Europa își doresc. Deci cred că e un element al democrației foarte important pentru ca cetățenii să știe ce votează, pentru ce votează. Și e un element pe care trebuie să-l consolidăm. a, un antevorbitor uh, nu are dreptate. Deci, uh, criticile mele nu vizau Uniunea Cetățenilor. Ideea era că nu, nu e că cetățenilor nu le pasă câte partide avem aici la Parlamentul European, avem 178 de partide și nu ne pasă. și aici sunt de acord cu George Schöpflin, uh, suntem un parlament unic, ar trebui să avem un set de reguli, să avem condiții egale uh, de alegeri, deci să domnească aceleași reguli pentru toată lumea. Acum aș dori să mă refer la cele spuse de colegii de Capra și Hanemans, respectiv că dacă cineva se îmbolnăvește sau dacă o deputată Uh, rămâne însărcinată, ar trebui să fie înlocuită. M-ar interesa de un, cu cine ar fi uh, supleantul de care vorbiți. De pe listă, bineînțeles, spune vorbitorul. Și după aceea, spune domnul Leinen, dacă cineva se însănătoșește, să revină, ce, ce sugerați? Da, asta ar fi ideea mea, spune vorbitorul, dar bineînțeles că ar trebui să fie o persoană care și ea să fie aleasă, deci să figureze pe listă domnul Leinen spune, da, am avut în anii precedenți dezbateri cu persoane din guvernele naționale care considerau că nu contează cine face parte din Parlamentul European, dacă ai fost ales și dacă cineva de la, uh, dintr-o capitală hotărăște să trimite pe altcineva în locul tău, nu prea contează. Da. În uh, stat, statele membre, uh, în Franța e o excepție, e o excepție din 28 de state membre, poți să fii membru de, timp de, ce, deputat de timp de 3 sau 6 luni. Eu sunt sceptic în orice caz. Cred că tot mai multe țări își pun întrebări în legătură cu uh, vârsta de votare, nu numai în Austria, a intervenit o modificare. Mai sunt și alte țări, uh, cred că trei, uh, care consideră că tinerii cu vârsta de 16 ani ar trebui să fie invitați să participe la actul democratic. Sigur că noi vom face o recomandare, statele membre vor face ce dori, dar uh, dacă ne uităm în perspectivă, pe următorii 5-10 ani, tinerii de 16 ani călătoresc foarte mult, comunică între ei, cred că uh, Uh, a sosit momentul să trecem uh, la vârsta de 16 ani. Eu când am votat pentru prima dată, uh, votam de la, deci cu vârsta de 21 de ani. Nimeni nu-și imagina că se va vota la 18 ani. Eu sunt pentru 16, vedeți că sunt tânăr în suflet și cred că ar fi bine ca tinerii cu vârsta de 16 ani să poată vota. Oricum, domnule de Capa, sunt de acord cu dumneavoastră Cei care votează pentru un candidat uh, deci dacă e o majoritate pentru un partid, atunci ar trebui ca Parlamentul să trimită Consiliului o listă a preferințelor pentru uh, așa șpiți în candidați. Uh, data trecută ne-am întâlnit lunia cu liderii de grup și uh, Consiliul s-a întrunit uh, marți, a doua zi, în 2019 uh, cred că la fel se va întâmpla, deci uh, vom aștepta rezultatele alegerilor, vom face o propunere și nu am nicio îndoială, Consiliul a doua zi dimineața cu stupoare va, condida, va constata că Parlamentul e tot mai puternic și că i-a trimis o listă de candidați. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să mai adaug și eu două, trei elemente după ce v-am ascultat. Aș dori să aduc o clarificare în legătură cu decizia legată de data alegerilor. Cu Joe Linen am propus să menținem sistemul actual, respectiv ca de fiecare dată Parlamentul să hotărească aceste dăți. Mai există o altă propunere, a doua duminică din luna mai, să fie ultima uh, zi de, deci înainte de alegeri, nimeni nu uh, propunere, uh, nu a venit cu o propunere să votăm doar duminică. Nu e adevărat că uh, vizăm o armonizare cu forța. Deci nu încercăm să creăm o identitate europeană contravenind sistemele naționale. Am pornit doar de la premisa că există totuși o specificitate uh, Uh, a alegerilor europene și cred că e de datoria noastră să explicăm oamenilor că există o legătură între aceste alegeri și cine îi va reprezenta într-un proces tot mai important, procesul de luare a deciziilor la nivel european. Deci există anumite specificități în acest sens care ar trebui să se regăsească și în felul în care organizăm alegerile. Cu toții știți cei care au o experiență mai bogată în cadrul Parlamentului European, știți cât de multă răspundere a căpătat acest Parlament în construcția, în arhitectura europeană și de aceea cred că e bine să folosim campania electorală pentru a informa cetățenii în legătură cu această răspundere tot mai mare. Cât de multă influență are Parlamentul asupra vieților de zi cu zi. Și nu poți face acest lucru decât arătând, prezentând partidele europene și la nivel național și încercând să Mm, să, să, să conturezi o dimensiune europeană acestor uh, partide, care bineînțeles că vor continua să fie uh, legate de tradițiile naționale. Dar, în orice caz, uh, trebuie ca dimensiunea europeană să se desprindă din întregul proces. În ceea ce privește listele transnaționale, există o propunere de amendare, vom vota un amendament, o vo, îl vom vota, dar în orice caz, eu în calitate de parlamentar Mm, ură să fac acest lucru, dar uh, în negocierile cu Consiliul trebuie să ținem cont uh, de, de acest uh, lucru. Vom continua să încercăm să ajungem la compromisuri. Va trebui să votăm pe marginea numeroase amendamente. În orice caz, chestiunile de care vorbeați vor face obiectul unor voturi pe marginea amendamentelor, deci uh, chestiunile care vă interesează se vor regăsi în amendamente. Vom vota săptămâna viitoare, în 28. Sper ca toată lumea să participe la această reuniune. Deocamdată însă punem capăt acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul. E vorba de uh, raportul Shopping, inițiativa cetățenească europeană. Nu e pentru prima dată când îl auzim pe George vorbind despre acest lucru. Să sperăm că e ultima dată. Mulțumesc, uh, spune raportorul. Sper să nu fie ultima dată când iau cuvântul în cadrul acestei comisii. Vă mulțumesc uh, că îmi dați cuvântul pe această temă, inițiativa cetățenească europeană. Așa cum ați spus, a discutat uh, pe larg acest subiect în comisia aceasta și mm, dezbaterile au fost extrem de utile, contribuțiile au fost foarte folositoare. Mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente. Acum aș dori să spun doar că și societatea civilă a venit cu contribuții valoroase, am discutat cu reprezentanții societății civile și am impresia că această inițiativă cetățenească suscită o doză foarte mare de interes, mă refer mai ales la ONG-uri, care sunt foarte încântate de acest instrument nu, de, de foarte multe ori am spus acest lucru, e un instrument uh, foarte inovator care, bineînțeles, în anumite condiții, oferă cetățenilor posibilitatea de a lansa inițiative legislative, ceea ce creează probleme la care mă voi referi acum. Am uh, uh, aproape reușit să finalizăm Uh, procedura în scris. Am avut uh, uh, o reuniune cu, cu, cu raportorii din umbră. Nu am reușit să ajungem la un consens 100%, dar până la urmă aceasta este scopul compromisurilor. Care ar fi problemele însă acum? În primul rând, nu, nu cred că sunt nedrept când spun că Comisia, pentru că să nu uităm că acest element funcționează de trei ani și jumătate, Comisia nu a fost chiar dornică să recunoască importanța politică acestui instrument. Din punct de vedere juridic, comisia a fost ireproșabilă. Vicepreședintele Timmermans, nu mai mi-amintesc exact când, la un moment dat, într-o reuniune anterioară, a spus exact acest lucru. Se bucură de faptul că tot ce a făcut comisia din punct de vedere tehnic, totul era corect, dar din punct de vedere politic, comisia nu a recunoscut pe deplin importanța acestui uh, instrument și legătura între, uh, care reprezintă legătura între cetățeni și Uniunea Europeană. Cu toții știm că politicile și legislația nu merg chiar mână în mână sau în aceeași direcție. E, iată, o ilustrare perfectă a acestei idei. Raportul meu și amendamentele pe care le-am primit au ca scop funcționarea acestui instrument. Așa cum spuneam înainte, încă mai există probleme, dar cred că le putem rezolva. Am primit critici, nu din partea uh, Parlamentului sau a uh, Comisiei uh, noastre, ci de la organizațiile din societatea civilă care sugerau că acest instrument e mort, nu este, cred că îl putem face să funcționeze și îmbunătățirile care sper că vor uh, reieși din uh, raport după ce el va fi votat. Aceste îmbunătățiri, exact asta vor face, se vor asigura că această inițiativă va funcționa, recunoaștem problemele, dificultățile, rămân provocări, dar Comisia a promis că va examina inițiativa cetățenească, probabil că la începutul anului viitor și nu la finele acestui an, iar raportul nostru va avea un impact asupra acestui proces, deci asupra felului în care uh, Comisia va încerca să se asigure că uh, inițiativa e viabilă. Aș dori acum să mă refer la câteva aspecte mm, importante din punctul meu de vedere, respectiv că se face acum tot mai mult pentru a se asigura că instrumentul e mai bine cunoscut. Comisia se scuză spunând că e vorba de un instrument nou da, așa este, dar dacă instrumentul e folosit, atunci el va deveni și cunoscut. Uh, oamenii care se mobilizează, care adună un milion de uh, semnături, îl vor face cunoscut. Să știți că nu e așa ușor să aduni un milion de semnături. Există și multe probleme tehnice, unele ciudate, Uh, există practic 28 de moduri de a te identifica, de a semna. Uh, în Regatul Unit știți că nu sunt buletine, deci acolo e o altă problemă, dar în orice caz e greu peste tot. Deci acest instrument trebuie să fie mai bine făcut cunoscut, um, de asemenea adunarea semnăturilor trebuie să se facă mai ușor și așa mai departe. Am discutat acest aspect, pendelete nu vreau să revin la el, cred că acest instrument poate funcționa, dar uh, Comisia Uh, la un nivel mai profund trebuie să recunoască care este inovarea politică, respectiv că cetățenii primesc această inițiativă juridică. E practic miza pentru acest uh, uh instrument. Sper că acest lucru uh, va fi uh, tot mai uh, evident. Președinta George, după cum știți, înainte am spus că uh, Eh, sper să nu mai auzim de la tine prea multe despre acest instrument, domnul Șopfin. Eh, mă bucur de faptul că îmi spuneți că nu o să-mi luați timpul de vorbire la comisie. Silvi Kaufman, dacă e în sală? Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul și în primul rând, înainte de a pune câteva întrebări, eh, la obiect, aș dori Înainte însă să-i mulțumesc raportorului pentru că a făcut o treabă minunată. Am avut o reuniune extrem de interesantă, extrem de utilă cu raportorul și cu raportorii din umbră, care se reflectă și în amendamentele de compromis pe care le-am uh, redactat. Aceste amendamente Uh, tocmai asta vizează să obținem rezultatul de care vorbea ra uh, raportorul. Deci uh, vrem să ne asigurăm că acest instrument este perfecționat și este mai bine cunoscut pentru ca cetățenii să folosească această, această șansă pe care o au de a avea un impact asupra politicii europene prin folosirea acestei inițiative cetățenești europene prin adunarea semnăturilor respective. Acum aș dori să mă refer la amendamente să îi rog pe colegi dacă se poate să menținem amendamentele uh, în starea actuală. Compromisul de spune că toți cetățenii trebuie să aibă dreptul să se exprime în limba maternă și nimeni nu vrea să pună acest lucru sub uh, semnul întrebării. Știm că uh, diversitatea lingvistică e um, o parte din bogăția Uniunii Europene. Am uh, spus acest lucru și în contextul dezbaterii cu privire la, la, la alegerile europene. Dar compromisul la care mă refer, compromisul de care recunoaște cetățenilor dreptul de a se exprima în limba uh, maternă și de a desfășura orice activitate uh, legată de inițiativa cetățenească, uh, înseamnă că orice astfel de document ar, fi, ar trebui să fie tradus în toate limbile europene, ori eu personal cred că nu e posibil. Pentru că Comisia spunea că se va ocupa de uh, traducere. A fost o problemă uh, în uh, anii de început a inițiativei cetățenești. Cetățenii nu au putut să se exprime, și să se exprime și să-și prezinte ideile cele în toate limbile oficiale ale, ale Uniunii Europene. Dacă extindem însă această prevedere la toate activitățile legate de inițiativa cetățenească, o să scăpăm lucrurile de sub control. Cine ar trebui să facă traducerile, cine să se ocupe de ele și cine să plătească pentru aceste traduceri. La compromisul U există un aspect pe care nu l-am discutat din lipsă de timp și de aceea aș dori să mă refer acum la el. Cu toții ne dorim ca acest instrument să fie mai bine cunoscut. Vrem de asemenea să ne asigurăm că organizatorii sau cei care se află la uh, originea inițiativei să-și poată face cunoscute activitățile cât mai eficient. Dar bugetarea din bugetul, eh, în bugetul european activităților de publicitate la radio și la televiziune. Nu știu dacă e chiar o idee bună. Știți eh, cu toții cât de scumpe sunt eh, reclamele la radio și la televizor. Nu știu dacă e modul cel mai bun pentru a ne asigura că inițiativa cetățenească se face mai bine cunoscută în ochii cetățenilor. Avem alte uh, instrumente mai ieftine la dispoziție. Poate că ar trebui să cerem un vot pe părți uh, la acest aspect. Acum aș dori să mă mai refer la altceva. Am avut o dezbatere îndelungată în legătură cu uh, întrebarea dacă inițiativa cetățenească europeană ar trebui să uh, facă obiectul schimbării de tratat. Compromisul V a propus o nouă formulare în acest sens și aici Comisia e rugată, e solicitată să clarifice dacă inițiativa cetățenească europeană poate amenda legislația primară. Așteptăm însă avizul Curții de Justiție. Deci eu aș veni cu o altă propunere. propunere. La considerente cred că ar trebui să includem ceva, să spunem, de exemplu, că există un caz pe rol la Curtea Europeană de Justiție și că poate ar trebui să așteptăm să vedem care este verdictul în această speță. Eu personal nu cred că ar fi bine ca Comisia să uh, facă cunoscută interpretarea uh, legată de uh, regulile care țin de acest instrument înainte de verdictul Curții de Justiție. Ar trebui să spunem că știm că există un caz pe rol la Curtea Europeană de Justiție și că ar trebui să așteptăm uh, decizia Curții. Acestea fiind spuse, domnule Șoflin, aș dori să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în calitate de raportor. Am uh, putut face propuneri uh, pe care le-ați acceptat pentru că această inițiativă cetățenească să fie mai ușor de, că, de folosit de către uh, cetățeni și faptul că termenul pentru amendamente și data de înregistrare au fost diferite, faptul că nu s-a impus această dată limită de 12 luni, cred că a fost o idee foarte bună. De asemenea, faptul că vârsta minimă a fost și ea la 16 ani a fost o inițiativă pozitivă. De asemenea, faptul că această uh, înregistrare se poate face pentru inițiativa cetățenească în mai multe state membre, o idee foarte bună. Nu o să intru acum în toate detaliile, dar în fine, domnule raportor, mă bucur de faptul că, uh, adică sper ca dumneavoastră să sprijiniți amendamentul 127, pentru că cerem Comisiei să lanseze cât mai uh, repede această inițiativă. Mulțumesc, Fabio Castaldo. I'm sorry, there was Ramona Haureghi avea cuvântul înainte, nicio problemă. Ramon. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc pentru activitatea desfășurată. Este o activitate foarte importantă. Eu sunt mulțumit de amendamentele înaintate și în general, raportorul a preluat amendamentele mele. Mai am o întrebare pe care vreau să o adresez comisiei și mai ales raportorului și lui Silvi cu care am vorbit despre această chestiune. Și anume, limita stabilită pentru ca inițiativa cetățenească care se referă la legislația primară a Uniunii Europene să nu poată fi înaintată. În raportul acesta încercăm să deschidem puțin dreptul de inițiativă cetățenească. Vrem să le permitem cetățenilor să poată să înainteze mai multe inițiative cu mai multă ușurință. Eu cred că există multe inițiative în sensul acesta de inițiativă cetățenească europeană care pot să aibă un impact asupra legislației primare. Și știm foarte bine că legislația primară europeană nu poate fi modificată prin inițiativă cetățenească, ci există o procedură specială, pentru că trebuie să fie uh, consecința unei convenții sau a unei proceduri asemănătoare. Dar cred că ideea de a interzice sau de a împiedica faptul că inițiativă cetățenească să poată să modifice legislația primară nu e tocmai bine. Pot, pot să existe foarte multe inițiative care să se referă la drepturile fundamentale, la Carta Drepturilor Fundamentale. Deci, uh, a le împiedica sub uh, pretextul că afectează legislația primară mi se pare cam grav. Și atunci când modifică legislația secundară, ar putea să existe un răspuns legat de aceste propuneri, un răspuns mai flexibil eu știu, s-ar putea să fie o serie de propuneri care să se referă la o reformă viitoare, nu uh, luate uh, la oaltă. Mulțumesc foarte mult, Fabio. Fabio Castaldo. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul și în primul rând uh, doresc să îi mulțumesc raportorului, domnului George Shoflin nu numai pentru raport, dar și pentru atmosfera pozitivă în care am colaborat pe marginea acestui dosar în timpul reuniunilor raportorilor din umbră. Cât privește amendamentele de compromit, cred că este foarte bine pentru că am depășit o serie întreagă de obstacole practice. Trebuie să le facilităm uh, cetățenilor posibilitatea să folosească această inițiativă, cum să completeze corect semnăturile, cum să treacă de obstacolele birocratice. Pentru că altfel, cred că împiedicăm pe cetățeni să utilizeze eficient uh, acest uh, instrument, acest drept. Amendamentele de compromis J și I că, că aici se face referire la un posibil conflict de interese la nivelul comisiei pentru cei care uh, evaluează compatibilitatea cu temeiul juridic. Uh, sunt toți cei care trebuie să dea urmare din punct de vedere politic a acestei inițiative. Cred că ar fi bine dacă Parlamentul ar putea găsi o nouă soluție sau ar putea solicita Comisiei să găsească o nouă soluție. Se pare că nou regulament va intra în dezbatere destul de curând, așa încât avem nevoie de neutralitate și imparțialitate pentru a evalua compatibilitatea cu temeiul juridic Vreau să-i răspund doamnei uh, Kaufman privind compromisul adus în discuție uh, Y. Se vorbea despre măsurile de promovare la televizor și la radio. Lucrul acesta poate fi valabil pentru campaniile individuale. Trebuie să ne asigurăm că se fac campanii de promovare foarte puternice la radio și la televiziune, astfel încât cetățenii să înțeleagă că există această posibilitate, că ea poate fi folosită și că ar trebui să fie sau că va fi mai accesibilă în viitor. Ar trebui să se înțeleagă că există uh, o nouă modalitate de a afirma democrația directă. Dar uh, la reuniunile raportorilor din umbră am avut dezbateri foarte fructuoase și sperăm să ajungem la vot cu poziții comune. Cazimir Juiașdovski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Și eu doresc să îi mulțumesc domnului Șepflin pentru activitatea domniei sale și pentru direcția în care se îndreaptă raportul. Este foarte clar și merge în direcția întăririi acestei instituții, în direcția îmbunătățirii comunicării și în direcția sporirii nivelului de realism. Nu putem dezvolta instituții care sunt blocate intern, care sunt moarte, chiar dacă au fost aprobate de cetățeni. De aceea, raportul corectează niște erori anterioare, spre deosebire de colegii mei care solicitau abținerea de la prevederi care se referau la modificări ale regulamentelor ale regulamentului privind uh, inițiativa cetățenească europeană, eu susțin tocmai această prevedere. Pentru că tratatul de la Lisabona ne dă posibilitatea de a avea diverse soluții uh, pentru un asemenea regulament, cum spunea și domnul Șeflin în raportul domniei sale. legea, dreptul definit uh, de tratat, uh, le dă cetățenilor cea mai uh, puternică inițiativă, iar legislația noastră nu trebuie să fie întotdeauna guvernată de verdictele curții. Sigur că este un element important în context, dar putem să facem din proprie inițiativă ceva. Și vreau să spun că susțin raportul, inclusiv punctul V, care solicită Comisiei Europene să se ocupă de noua formă a regulamentului care va întări instituția pe care o discutăm aici, și anume inițiativa cetățenească. Mortar Messerschmidt are cuvântul. Foarte pe scurt și eu vreau să-l felicit pe raportor pentru acest proiect de raport excelent, mai ales capitole referitoare la dificultățile tehnice care par să fie uh, provenite de la cei care se ocupa de această inițiativă cetățenească. Un an, doi ani în politică e un timp scurt, mai ales dacă e atât de greu uh, să faci față unor criterii formale. Și de asemenea susțin cele spuse de socialiști. Nu cred că trebuie să ne limităm în ceea ce privește domenii de aplicare pe motive tehnice dacă o uh, inițiativă este acceptată, fie că se referă la legislația primară sau secundară. Mă gândim și mă gândesc și la discuția anterioară privind implicarea cetățenilor în democrația europeană. Trebuie să existe limitări cât mai puține. Tratatele Uniunii Europene s-au schimbat, s-au modificat de când au fost uh, semnate tratatele de la Roma. De ce să excludem pe cetățeni să facă asemenea propuneri bune. Poate că uh, ei ar face unele propuneri, chiar dacă ar merge în sensul schimbării tratatelor. Nu cred că ar trebui să permitem asemenea limitări. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Nu mai dorește altcineva să ia cuvântul, nu mai am Maite, ba da, Maite Ruiz. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Șeflin îmi pare rău că nu e și domnul Gerens uh, ca să-i mulțumesc, când să-i mulțumesc cu multă dragoste. Am de făcut trei comentarii. Unul se referă la compromisul S. Vreau să spun că uh, pentru a îmbunătăți inițiativa cetățenească ca ea să devină un instrument cu care să fim de acord, există o chestiune care țin uh, de incertitudinea juridică. Uh, numărul, ce cifra de un milion de semnători este o cifră obiectivă. Dacă modificăm acest uh, element, ajungem într-o situație în care facem ceva care nu e riguros din perspectiva tehnicii juridice. Dacă e un milion, e un milion. Nu putem să facem lucrul acesta într-o manieră imprecisă. Ori modificăm cifra, ori nu modificăm la compromisul T. Problema comitetelor de, comisiilor de experți sau comisiilor neutre. Considerăm că ele pot fi complementare. Iar uh, audierile pot fi făcute de Comisia PETI sau de către o altă comisie, o comisie care să știe să să fie expertă în chestiunea propusă de inițiativa cetățenească. În ceea ce privește compromisul U, dacă am înțeles eu bine, chestiunea este foarte complicată, pentru că vrem să funcționeze acest instrument, vrem să avem cetățeni care să folosească această facilitate, dar uh, se pune problema finanțării care aduce cu sine niște riscuri, niște riscuri uh, uh, că se poate obține nu ceea ce vrem, că se poate folosi de, persoane, de către persoane care doresc autofinanțare pentru altceva, deci trebuie să vedem foarte bine cum stau lucrurile și poate că trebuie să găsim și alte maniere de a contribui, de a ajuta la această uh, fi, inițiativă cetățenistă, nu prin finanțare ex-ante, poate finanțare ex-post. Mulțumesc foarte mult. George, dorești să reacționezi? Da, mulțumesc, doamnă președinte secretariatul vorbește uh, aici, lucrează pentru mine, dar n-am văzut o mână care a fost ridicată. Domnul Telecabra, sunteți raportor și eram surprinsă, chiar surprinsă că nu doriți să vorbiți. Uh, mulțumesc că mi-ați redat vizibilitatea. Am adus în discuție trei chestiuni. Problema limbii materne, a utilizării limbii materne la care s-a referit și Silvi Kaufman. Aș dori foarte mult să știu de ce domnul Shefflin n-a surprins sau n-a menționat amendamentul meu 21, care în parte rezolvă această problemă adusă în discuție de Silvii Kaufman. Așa cred eu. Al doilea lucru. Compromisul S. Compromisul S. Oare unde o fi compromisul ăsta, Doamne Dumnezeule? Nu cred că am ajuns la o soluție pozitivă pe marginea compromisului acesta, când spuneți că în termen de 12 luni după un aviz pozitiv am uh, discutat ce înseamnă aviz pozitiv. S-a acceptat deja inițiativa, a fost evaluată pozitiv sau ce înseamnă? Cum definim aviz pozitiv? Nu cred că am ajuns la un acord privind definiția acestui termen. Și apoi tot la compromisul S. În momentul în care spuneți că Parlamentul European poate să propună un raport din proprie inițiativă. Aici am discutat uh, uh, apropo de acest lucru. Ar trebui să discutăm dacă e un raport din proprie inițiativă sau nu. Și al treilea punct, sunt de acord cu prietenul Ramon Havrei și anume că trebuie să facem ceva privind punctul acesta nu e un punct ușor, nu e o problemă ușoară, adică legislația primară sau legislația secundară. Dar cred că Silvi, Kaufman a spus ceva important și, după părerea mea, are dreptate parțial. Adică, Comisia nu trebuie să uh, ia locul Curții Europene de Justiție. Comisia poate să susțină ceva juridic, dar ordinea juridică este susținută și menținută de curte. Și de ce să nu, uh, așteptând ce spune curtea, sigur, comisia poate să spună și ea ce are de spus. Mulțumesc că asta am avut de My grateful thanks to everyone. Mulțumesc tuturor uh, pentru cele spuse. Sunt lucruri extrem de utile și voi încerca să includ toate aceste lucruri în uh, forma finală a acestui raport, care sper că va fi gata mâine. Am câteva chestiuni specifice. E clar că problema limbii, folosirii limbii materne, este o, o problemă care împarte grupurile politice. După părerea mea, uh, lucrurile trebuie să fie mai largi, uh, sunt uh, o serie întreagă de probleme, de dificultăți, cam 10% din uh, cetățenii Uniunii Europene nu vorbesc una din cele 24 de limbi ale Uniunii Europene, deci nu-i putem exclude. Să sperăm că vom găsi ceva care va fi acceptabil pentru toată lumea. Dacă nu, asta e probabil că se va vota pe părți, dar așa e viața. Apoi, dacă îmi permiteți, problema legislației primare. Ramon Habre a ridicat o problemă interesată. Într-un fel ar trebui uh, să există o modalitate de a strânge, de a depozita undeva aceste inițiative care pot fi apoi dezvoltate la un moment dat oarecare. Dar ideea este utilă și merită să îi dăm o urmare pentru că mai mulți colegi au susținut această idee. Și revenim în felul acesta la cele spuse de Maite. Voi analiza chestiunea aceasta a comisiilor de experți și comisiilor neutre ca să găsim o formulare care să te mulțumească. Cred că este o sugestie utilă. Însă am o problemă și anume tu propui uh, comisia de specialitate. Une, unii spun că exact asta nu vreau pentru că nu vor pentru că de mai multe ori o comisie care a fost afectată de o inițiativă a fost ostilă față de inițiativa respectivă și au respins-o. Deci, ideal ar fi să nu se întâmple așa. Comisia PETI poate și noi Uh, ar trebui să fim cei care organizăm uh, audieri pe marginea uh, inițiativelor cetățenești. Am înțeles ce vreți să spuneți apropo de finanțarea publică la radio și la TV. Radio e ieftin, doamna Kaufman. Sigur, televiziunea e scumpă, dar la radio e ieftin. Și de asemenea, sigur, finanțarea publică ar fi riscantă și trebuie să introducem aici niște garanții. Uh, pentru domnul Terry Cabras. Comisia are atât uh, o, o acțiune uh, politică cât și una juridică și de aici vine dificultatea. În cele din urmă, instanța juridică supremă este Curtea de la Luxemburg. Păi iar din punct de vedere politic, cine e? Suntem noi, e Consiliu, dar e destul de vag, ține de modul în care funcționează Uniunea Europeană ca entitate politică. Nu știu care e răspunsul. Dacă îl știți, vă rog frumos trimiteți și, mie răspunsul la întrebarea asta prin procedura scrisă. Mulțumesc foarte mult, George. După cum știți, votăm săptămâna viitoare pe 28 pe marginea acestui raport și probabil în a doua plenară din octombrie la Strasburg. Trecem acum la următorul punct din ordinea de zi și anume avizul lui Pablo Rangel privind uh, rolul Uniunii Europene, mă scuzați, Silvii Gular, rolul Uniunii Europene în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale. Mulțumesc, Paolo, ai cuvântul. Uh, I'd like only to uh, state that... Vreau doar să spun că, din păcate, nu voi fi prezent la vot, la următoarea întâlnire când se va vota pe aceste chestiuni, pentru că avem alegeri în Portugalia, după cum știți, pe 4 octombrie. Deci, va trebui să fiu acolo, în regiunea mea, pentru campania electorală. Am să continui în portugheză cu prezentarea proiectului meu. Acest prim proiect de aviz în legătură cu rolul Uniunii Europene în cadrul uh, instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale, începe prin a atrage atenția asupra faptului că în ziua de astăzi guvernanța economică mondială se realizează în aceste foruri. FMI, OCDE, grupuri precum uh, G20, FSB, Comisia de la Basel, deci structuri foarte diferite unele de altele, dar care au un grad divers de instituționalizare. Asta înseamnă că nu sunt uh, instituții internaționale uh, pure din punct de vedere instituțional. Sunt, uh, unele sunt asociații, unele sunt un fel de cluburi, aproape cluburi private. E vorba de organizații mm, fără o formă oficială de organizare instituțională. Deci trebuie să vedem care sunt cele mai uh, importante astfel de organizații din punct de vedere al reglementărilor monetare <clears throat> și financiare internaționale. Trebuie să facem diferența între aceste instituții și trebuie să vedem uh, care este rolul și locul Uniunii Europene, care este statutul de care dispune Uniunea în rândul acestor instituții și cum putem să îmbunătățim acest rol sau contribuția europeană, cum poate fi consolidată? Examinând aceste instituții care, vă spuneam, sunt foarte diferite unele de altele, dacă comparăm G20, care este o adunare a factorilor de decizie uh, politică globală, care de fapt este un for puțin instituționalizat, dacă îl comparăm cu FMI, de exemplu, care există de foarte multă vreme, diferențele sunt foarte clare. Există trei preocupări fundamentale și am încercat să sistematizez preocupările de bază pe care le regăsim de altfel și în raport raportul care încă nu a fost difuzat. Prima problemă este cea a influenței pe care Uniunea Europeană o are în sânul acestor uh, instituții avem, de exemplu, G20, grupul despre care vă spuneam că este informal, în care Uniunea Europeană este reprezentată de președintele Consiliului și de președintele Comisiei, dar sunt și câteva state membre. Germania, Regatul Unit, Franța și așa mai departe. Deci, în cadrul OCDE unde sunt reprezentate toate statele membre ale Uniunii și în cadrul Fondului Monetar Internațional la fel, dar aici Uniunea Europeană are doar un rol de observator și mai este reprezentată numai în întâlnirile de natură tehnică. Deci nu avem o prezență coerentă, nu avem uh, o reprezentare uniformă. Și acest lucru face ca felul de organizare să fie unul foarte diferit. Deci tipul de for la care participăm ne cere o, o, un alt tip de reprezentare. Rolul Parlamentului European este acela de control democratic, de responsabilitate de responsabilizare a acestor reprezentații ai Uniunii Europene în forurile internaționale de care vă vorbeam. Parlamentul European deja a început un număr de uh, schimburi de idei, dar acest lucru nu se face în mod sistematic. La G20 este normal să se comunice mai mult cu Comisia și Consiliul, care sunt reprezentanții Uniunii Europene pentru că deciziile, chiar dacă sunt luate într-o manieră informală, vor afecta evoluția uh, Uniunii Europene și au și un impact uh, geostrategic. Înainte de întâlnirile G20, la fel uh, și în cadrul FMI, Uniunea Europeană are nevoie de ședință de coordonare. Este foarte important să vedem cum se creează, deci cum se adaptează pozițiile europene, astfel încât participarea europeană să fie considerată, privită ca o participare unitară și coerentă, nu ca uh, participarea uh, unui stat membru uh, obișnuit. Apoi, mai este vorba și de transparența acestor instituții. Ne gândim la comitetul de la Basel, ne gândim la organizații care reglementează în domeniul bancar și al asigurărilor, ne gândim la OCDE, care a fost la un moment dat uh, considerat chiar o gaură neagră, constatăm că există o lipsă a transparenței. Pentru a face față acestei opacități, obscurități în funcționare, pentru că foarte adesea sub uh, aspectele tehnice ale întâlnirilor se ascund uh, interese politice. Deci a trebui ca participarea Uniunii Europene și a instituțiilor sale să fie reprezentată. În cadrul G20 suntem membri și avem ambri, uh, avem președintele Consiliului și președintele Comisiei prezenți la fiecare întâlnire, dar apoi pe planul participării, aș spune că mi s-ar părea bine ca Uniunea Europeană să fie membră și a OCDE și a Fondului Monetar Internațional și în alte organizații private am putea să avem un statut de observator, dar în instituțiile de tip clasic Uniunea Europeană ar trebui să fie membră. În cazul femeii sunt reprezentate toate statele membre aici, dar în realitate am putea să avem și un interes european global. Există cazuri și mă gândesc evident la G20, există deci cazuri în care Uniunea Europeană trebuie să apere nu poziția statelor membre, ci interesele Uniunii sau interesele unor state membre care nu participă în acele organizații. Deci ar trebui să facem parte din uh, organismele permanente de conducere ale acestor uh, foruri. Aici există și o problemă de metodă. Nu dispunem de o metodă de lucru care să asigure concertarea pozițiilor, punerea în acord a pozițiilor pe care le adoptăm. Deci trebuie să construim, să elaborăm poziții comune. Și asta se leagă de problema transparenței și a responsabilității democratice. Și este motivul pentru care ar fi n-ar fi deloc uh, superflu să avem schimburi de vederi în uh, prealabil înaintea întrunirii acestor foruri cu cei care vor participa, vor merge să reprezinte Uniunea Europeană în cadrul acestor foruri. Odată cu aprofundarea Uniunii Monetare și Economice, știți că în raportul Brock apare acest aspect și în raportul Verhofstadt în legătură cu revizirea uh, politicilor europene, se uh, pune problema reprezentării exterioare unice a Uniunii Europene, cel puțin uh, a zonei euro, foarte uh, clar. Credem, deci, că ar trebui să avem aceste poziții comune în cadrul organizațiilor și instituțiilor de care vorbeam. Trebuie să fim totuși atenți, bineînțeles, la repartizarea competențelor, să fie clar ce revine Uniunii și ce revine statelor membre. Acest criteriu trebuie respectat întotdeauna. Cât privește transparența, legitimitatea și responsabilitatea democratică, eu cred că, pe de o parte, Parlamentul European trebuie să fie informat cu privire la activitățile acestor instituții, trebuie să aibă acces la documentele acestor instituții și acces la deciziile lor și acolo unde este cazul cu adevărat important și necesar, trebuie să putem avea un schimb de vederi prealabil, adică înainte de G20, de exemplu, Parlamentul poate să dedice timp uh, pentru a discuta, a se pune de acord și eventual a influența deciziile care sunt luate în uh, acest for G20. Ar fi foarte important pentru că asta ar asigura, pe de o parte, o mai bună responsabilitate și legitimitate democratică față de deficitul cu care ne confruntăm acum și, pe de altă parte, am asigura o mai mare transparență pentru că uh, am constatat că multe din aceste instituții, mai ales cele care au un caracter tehnic, sunt opace, netransparente. Deci o dezbatere la Parlamentul European ar putea să crească nivelul transparenței. Și mai e ceva ce am uh, propus în această recomandare, și anume că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol puternic în reforma acestor instituții. Adică, la ora actuală resimțim nevoia unei guvernări economice europene și ne dorim să îmbunătățim, să rafinăm, să îmbunătățim normele de guvernanță economică globale acest lucru ar putea fi făcut printr-o reformă a sistemului de care se vorbește, vorbește destul de mult. Se vorbește de reforma FMI, reforma Băncii Mondiale, se vorbește de reformarea unor instituții globale care joacă un rol foarte important în guvernanța acestei lumi. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie curajoasă și să ia inițiativa de a propune cadre de reformă a guvernanței economice mondiale. Asta este ultima recomandare. Instituțiile europene trebuie să poată propune noi modele, modele de integrare ale acestor instituții. În raport există și alte idei care merg către reforma instituțiilor de guvernanță economică la nivel global și ar trebui să susținem această uh, recomandare, să încurajăm acest, uh, această idee. În raport se spune că există o mare diferență între instituțiile sau entitățile însărcinate cu această guvernanță. Asta vreau să vă spun. Rezultatul sau concluzia pe care o putem trage în urma unui astfel de raport nu este foarte simplă, pentru că raportul e unul destul de complex. Însă există anumite orientări pe care le putem uh, identifica. Consolidarea statutului Uniunii Europene și îmbunătățirea formelor de coordonare care să ducă la poziții comune ale Uniunii în sânul acestor instituții, apoi um, creșterea transparenței și a accesului la activitatea acestor instituții și apoi consolidarea prin controlul Parlamentului European a aspectelor democratice. Pe baza acestor principii, Uniunea Europeană poate să joace un rol mai activ în reforma acestor instituții pentru a ajunge la un sistem de guvernanță economică globală mai coerentă Uniunea Europeană va fi reprezentată într-un mod mai simplu, mai omogen și mai coerent, trebuie ca europenii să poată veni cu propuneri de reformă ale instituțiilor de guvernanță economică globală. Cam asta ar fi, astea ar fi principiile, acestea ar fi recomandările prin care Europa ar putea să aibă un rol mai util, mai uh, important, dar trebuie să ținem cont, vă spuneam, de diferențele importante dintre acele instituții. Mulțumesc! Cred că Ramon Haureghi este singurul înscris la cuvânt. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru raport. Probabil că e o activitate extrem de interesantă și îi mulțumesc pentru informațiile transmise. Totuși, aș dori să mă refer la câteva aspecte, și anume introducerea organismelor internaționale de gestionare economică și financiară aici pentru că e o idee care apare din ce în ce mai mult în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește obiectivul durabilității, adică răspunderea socială corporatistă, care trebuie să devină un element foarte important al activității organismelor financiare. Europa are o identitate din acest punct de vedere. În majoritatea statelor europene se include acest concept de, de întreprindere responsabilă care este răspunzătoare față de mediu în care există, dar lucrul acesta nu poate evolua dacă organismele internaționale financiare, uh, FMI-ul, chiar și ONU, uh, nu marșează la această idee. La nivel mondial, se dezvoltă ideea aceasta la Geneva, la Comitetul pentru Drepturile Omului al, Uniun, al ONU, apare din ce în ce mai mult nevoia incorporării acestei idei. Deci ar trebui să aducem uh, aceste idei care țin de identitatea europeană. Uh, întreprinderile, societățile sunt uh, elemente importante ale construcției sociale, iar organismele internaționale trebuie să abordeze și el această idee Amendamentul corespunzător uh, va fi uh, comentat și discutat împreună cu raportorul. Mulțumesc. Thank you, Sylvie Goulart. No, merci, euh, merci. Mulțumesc, Sylvie Goulart. Mulțumesc, mulțumesc și eu uh, raportorului, mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul. Aș dori să fac câteva precizări. Îmi dau seama de faptul că e un subiect imens și nu cred că am soluția. Dar cred că Parlamentul ar putea juca un rol foarte util, uh, tocmai uh, ținând cont de diversitatea lumii în care trăim, uh, lipsa de coerență, stratificarea mm, unor organisme care unele sunt de natură publică, altele mai aproape de companii și așa mai departe. În al doilea rând, uh, apreciez ce s-a spus, cred că într-adevăr e foarte important, e accountability, deci uh, trage la răspundere, transparența, dar și faptul că trebuie să ne asigurăm că angajamentele pe care le iau uh, partenerii noștri mondiali sunt transpuse în faptă. E foarte greu pentru că situațiile nu sunt, nu sunt întotdeauna aceleași, dar în orice caz cred că trebuie să lucrăm pe mai multe planuri la nivel multilateral, fără naivitate. Am notat și ce s-a spus în legătură cu uh, durabilitatea, cu sustenabilitatea și cu răspunderea socială. Cred că suntem foarte departe de astfel de finețuri. Uh, ideea e dacă sectorul bancar va fi devorat de uh, reguli mondiale sau nu nu cred că trebuie să fim așa de nuanțați sau rafinați. Cred că miza pentru Europa este foarte importantă. Finanțele sunt un domeniu strategic, independența de asemenea e importantă pentru Europa, pentru a-și putea finanța ocuparea, creșterea și așa mai departe. În orice caz, sunt la dispoziția raportului și a comisiei noastre pentru a coopera cât mai bine, la nivel modest, pentru că, încă o dată, e vorba de un subiect extrem de complicat, dar cred că e genul de subiecte, mai ales după criză, care ne ajută să înțelegem plus valoarea pe care o putem aduce la nivel european și nu apărând interesele statelor membre în parte. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, Paul, aș dori să spun eu câteva întrebări. Am înțeles că ei notă de faptul că nu toate instituțiile internaționale sunt de natură publică. Sunt și instanțe care sunt uh, private, Mm, uh, din domeniul uh, finanțelor, al contabilității, dar și al mm, mediului înconjurător, ai de gând să ții cont și de aceste instituții, acest tip de instituții în relațiile cu Uniunea Europeană? Și apoi o întrebare, cum intenționez să cooperez cu instituții precum BC-ul, care trebuie să își mm, mențină independența, dar care totuși trebuie să dea seama. Și o ultă, ultimă întrebare, una foarte la obiect ne, pe ordinea de zi intervin uh, subiecte și aici vă dau un exemplu. Comisia reprezintă Uniunea Economică și Monetară în instanțe internaționale, în condițiile în care Uniunea Monetară și uh, Economică încă funcționează mm, la nivel de mecanism interguvernamental. Cum putem avea o reprezentare unică, având în vedere contextul actual? Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuții și pentru întrebările pe care mi le-au adresat. Colegului Hoarehi aș dori să-i spun că acordăm o importanță sporită acestei idei de sustenabilitate, nu numai la nivelul mediului înconjurător, la nivelul, la nivel social. Dar nu este obiectul raportului meu. Uh, raportul meu e unul mai degrabă instituțional. Nu ne propunem să lansăm uh, un uh, program, probabil că într-un mod sau altul vom primi sau vor, vom include astfel de idei, dar ideea principală a acestui raport e să abordeze chestiunile instituționale de care vorbim. Raportoarei de la ICON, doamnei Gular, aș dori să-i spun că sunt de acord pe deplin cu ideile pe care le-ați prezentat. Aș spune doar că faptul că avem acest diagnostic e ceva foarte important. Cred că trebuie să faptul că avem pentru prima dată o imagine de ansamblu și faptul că recunoaștem că există o diferență pe fond între comitetul de la bază și FMI sau bordul de stabilitate financiară și alte instanțe, da, e foarte important. Pentru că Astfel vom ajunge la o reprezentare diferită și un alt tip de tragere la răspundere. Deci cred că tot ce facem noi e foarte util, pentru că până acum erau aceste chestiuni erau tratate în mod diferit și astfel putem ajunge la ce spuneați dumneavoastră că poate ar fi bine să trecem la o să purcedem la o reformă a sistemului Uh, mondial de guvernare și poate că anumite instituții pot fi contopite sau pot fi regândite și aici Uniunea Europeană poate avea un rol de, de pionier sau de lider pentru că avem experi o experiență foarte vastă de cooperare cu instituții foarte diverse și deci am putea crea un fel de, uh, de umbrelă sub care să uh, includem toate aceste instituții și entități diferite. Chestiunile cele mai dificile, cele mai uh, spinoase au fost puse de către uh, președinta noastră. De exemplu, e foarte greu să hotărâm sau să spunem dacă serviciul de acțiune externă ar trebui să aibă un rol uh, Uh, specific. Dacă discutăm de chestiuni uh, economice, nu ar trebui, probabil, dar în numirea reprezentanților permanenți ar trebui să aibă un cuvânt de spun și, spus și e uh, o chestiune pe care am abordat-o. Și există, domnește, un fel de ambiguitate. În anumite dezbateri e clar. De exemplu, Banca Centrală Europeană trebuie să fie reprezentată la uh, FMI dar și la uh, reuniunile grupului G20 când se iau anumite decizii, dar care este statutul, statutul său. E o instituție europeană, dar totuși independentă. Deci e într-adevăr o chestiune spinoasă. Dacă ne referim la chestiuni foarte, la, la, la entități foarte tehnice, chiar dacă e vorba de organisme private, nu e așa de greu, pentru că totul se face la nivel de experți și, deci, e o chestiune mai ușor de rezolvat pentru că nu ă, implică dimensiunea politică. Raportorul își cere scuze. Dar nivelul politic e mai abstract. Nu avem suficientă marjă pentru a aborda și această latură poziția noastră la G20, femei, OCDE, e diferită. From other bodies. Uh, and so probably we should have... Deci, probabil că ar trebui să avem o diferențiere, o reprezentare diferențiată. Dar, în orice caz, e o idee la care ar trebui să ne mai gândim. Nu ar trebui să ne pripim, să venim cu un răspuns dinainte, acest răspuns ar trebui să fie negociat cu Consiliul Comisia. Probabil că am putea să, odată cu revizuirea tratatelor, să uh, revizuim și participarea noastră în forurile internaționale. De asemenea și reprezentarea zonei euro uh, pe, față de reprezentarea Uniunii Europene și acest subiect ar trebui să fie abordat. Deocamdată, probabil, răspunsul la aceste întrebări cred că ar trebui să rămână deschis. Spun probabil. Nu e un răspuns care mă satisface, dar probabil că e prematur să avem o poziție definitivă pe aceste subiecte. Bineînțeles că dacă înfăptuim o reformă a guvernanței financiare și economice, probabil că ar fi mai ușor sau mai simplu, să spunem, să reconfigurăm instituțiile noastre. Deci să revizuim cadrul instituțional, arhitectura instituțională. Dar deocamdată eu cred că ar fi mai bine să respectăm principiile. Principiul, de exemplu, că am putea deveni membri ai OCD și femei, faptul că am putea să ne coordonăm în mod intensiv deci poziția Uniunii Europene în aceste foruri și poate că aceasta este misiunea care ne așteaptă pe viitor. Ar fi mai bine să avem dezbateri și discuții și să invităm reprezentanții Uniunii Europene sau instituțiilor să vină la ECON, la AFCO și la alte comisii, la dezbateri cu uh, europarlamentarii. Înainte și după reuniunile decisive și să dezbatem genul de reprezentare de care am avea nevoie. Această idee a legitimității și a controlului a Parlamentului European. Și, în fine, ce spunea Silvi, <clears throat> ideea pe care insistă ea și care e o problemă mai ales când e vorba de chestiuni extrem de tehnice, dar care au și implicații politice, respectiv problema transparenței. Și aici avem un, rol, un rol de jucat, pentru că în spatele regulilor, să zicem, a comitetului de la Basel sau a unor moduri foarte tehnice de raportare în ceea ce privește contabilitatea companiilor și așa mai departe, întotdeauna există și implicații politice care sunt foarte impocate, care sunt sau nu în conformitate cu liniile directoare uh, definite la nivel politic. Și probabil că cu această problemă, cu această chestiune a transparenței putem face foarte mult, putem schimba în bine foarte mult, dar, așa cum am spus, cred că uh, întrebările dumneavoastră, mai ales cine ar trebui să fie reprezentat în ce fel, cum putem face față problemei independenței BC-ului și prezenței sale în anumite instanțe, sunt întrebări foarte pertinente, dar probabil că e timpuriu să avem o poziție sau un răspuns definitiv la aceste întrebări. Mulțumesc! Comisia, dacă dorește, poate să ia cuvântul. Dacă nu doriți, nu, nu e obligație, doar vă ofeream uh, ocazia să ne criticați eventual. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu mare plăcere. O să iau cuvântul, lucrez pentru ECFIN. Competențele noastre sunt limitate Uh, noi ne referim, uh, cooperăm doar cu femeiul și cu G20. Așa cum spunea doamna Silvi Gular, într-adevăr e o chestiune foarte dificilă. Uh, e vorba de teritorii neexplorate încă, dar, să zicem, chestiuni specifice. Caracterul de membru la femeie nu e posibil deocamdată, pentru că ar trebui să se schimbe regulamentul de funcționare al femeului. E nevoie de 85% a uh, membrilor. Deci e foarte greu de obținut un astfel de rezultat. În ce privește BCE-ul și abordarea uh, comunitară sau interguvernamentală a uh, Uniunii Monetare și Economice, sunt chestiuni foarte delicate. Dacă e să deci, prioritizăm, deci comisia noastră va veni cu o propunere uh, uh, cât mai uh, curând și în uh, discursul uh, privind starea Uniunii, președintele Juncker a spus că președintele Eurogrupului ar trebui să ne reprezinte Nu știm când această propunere va fi făcută publică, sperăm că cât mai repede, dar în orice caz, contribuția Parlamentului European la aceste chestiuni foarte dificile e binevenită. În ceea ce privește BCE-ul, o precizare tehnică. Deci, în regulamentul de funcționare al BCE-ului există o prevedere conform căreia Banca Centrală Europeană poate să participe la uh, întâlniri între organizații internaționale fără a contraveni articolul 183.2 din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deci ceea ce înseamnă că ce se decide în urma propunerii Comisiei de către Consiliu va fi o referință și pentru BCE, deci uh, va viza și Banca Centrală Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! E adevărat, uh, constatăm că există multe provocări, dar constatăm că ne îndreptăm spre o guvernare mondială, deci trebuie să ne pregătim pentru acest lucru. De aceea e foarte important, chiar dacă astăzi nu putem ajunge la concluzii, uh, trebuie totuși să continuăm, apreciem ce face și Silvi la Econ și sperăm ca avizul nostru să fie și el foarte util în acest sens. Aș dori să vă reamintesc că termenul pentru amendamente este data de 28 septembrie până la uh, ora 12 și vom avea un schimb de vederi în 26 octombrie. Iată calendarul pentru acest raport. Încheiem ședința de astăzi. Mâine ne întâlnim la ora 10 și îi rog pe coordonator să rămână în sală pentru că vom avea ședința coordonatorilor. Se